Please find your seats because we are... Vă Rog să luați loc, deoarece vom începe voturile în orice clipă. You can say that. We start watching with 55 cultural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 Dau cuvântul doamnei Camerfert care ne va conduce prima parte a voturilor, deoarece este un dosar comun cult amplă. Aveți cuvântul, doamnă Camervert. Călăuziți-ne dumneavoastră prin lista asta de vot. Nu? No? Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Marita. Mulțumesc foarte mult, dragă Marita, pentru faptul că astăzi uh, putem uh, avea această reuniune comună. Avem două rapoarte care trebuie votate. Ne-am împărțit sarcina cu votul. Eu uh, voi face votul pe Europas și colega mea, cealaltă vizând agenda competențelor. Lista de vot uh, a fost uh, făcută după practica uzuală în Comisia de Cultură, iar lista de vot pentru agenda pe competențe se va desfășura în baza votului din Comisia pentru Ocupare. Dacă v-a sărit în ochi faptul că cele două liste de vot sunt oarecum diferite, se datorează practicilor diferite din comisiile noastre, dar cred că vom uh, <clears throat> reuși să trecem votul cu succes. În orice caz, aș dori să mulțumesc uh, staffului nostru, celor două secretariate, pentru buna cooperare în ceea ce privește uh, proiectul Europas. 313 amendamente, au fost înaintate și 36 de compromisuri. Vă întreb dacă putem trece direct la vot sau dacă Raportorii doresc să intervină încă o dată. Se pare că nu este cazul. Atunci putem trece direct la voturi și am să încep cu compromisul 19. Pentru 18, spune președinte, îmi cer scuze. Eram deja înaintea vremurilor. Compromisul 18. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la 159 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar uh, aș prefera să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 45 de voturi pentru, 27 împotrivă. Îmi cer scuze, n-a rezultat din ridicarea mâinilor. 164 și 165 identice pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 166 și 167 identice pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15, 174 și 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 185 pentru 185 încă o dată. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 187 pentru împotrivă abțineri. Cred că se respinge, dar putem verifica dacă doriți. S-a deschis votul. S-a închis votul. 47 la 25 se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 18 pentru, veri, doriți verificare, bun. E respins, nu se adoptă. De, dar mai bine verificăm. 188 s-a deschis votul. S-a închis votul. 37 <clears throat> la 34 respins. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, <clears throat> respins. <clears throat> Dacă doriți, verificăm și aici. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ah, îmi cer scuze, spune președinta. Arăta altfel de prima dată. Deci 18 se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci verificăm și 19, s-a deschis votul. S-a închis votul. 41 la 33. Trebuie să mă obișnuiesc cu uh, mărimea numărului de votanți. În Comisia de Cultură lucrurile sunt mai simple. 193 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 197 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 198, 199 și 200, identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la 21 pentru, împotrivă, încă o dată pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 39 la 35 se adoptă. Ajungem la 205 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 206 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 la 34 se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23 și 216 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri. Dacă îmi permiteți, verificăm. S-a deschis votul la 224. S-a închis votul. 44 la 27 se adoptă. Avem apoi 24, 227 și 225 identice pentru, împotrivă, abțineri respinse. 226 a fost retras compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 împreună cu 245 și 246 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 248 pentru, împotrivă, abțineri. Aș prefera să verificăm. ți a deschis votul. S-a închis votul. 36 la 37, respins așadar. 249 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 250 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 251 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 253, 254 și 255 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 256 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 257 pentru, împotrivă, abțineri respins. 258 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm 258. S-a deschis votul. S-a închis votul. 41 la 32 se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, 265, 266, 267 și 268, identice toate pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 271 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 273 pentru, Îmi cer scuze, 275 pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt sigură, deci verificăm. S-a închis votul. 34 la 40 se adoptă. 276 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 280 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 286, 287, 288, 89, 285 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 292 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 299, 300, 301 și 302. Revenim la 293, deși cred că l-am avut. Deci 293 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 299, 300, 301 și 302, identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 305 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 306 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 307 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 308 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 309 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 32 și 317 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 318 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 319 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 320 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 321 pentru, îmi cer scuze, 326 acum, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 și 327 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 334 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 354 pe a doua pagină de la ultimul și 354 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 355 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 356 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 357 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 358 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 pe pagina următoare. 58. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 74 pe pagina următoare. Pentru, împotrivă,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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 930, 131 și 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă. Îmi cer scuze, spune președinte, trebuie să revenim la 135, de fapt. 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem acum la votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 69 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorilor. Și mai avem un al doilea vot. Este vorba de acordarea mandatului pentru a intra în negocieri cu Consiliul. Și aici tot vot nominal. S-a deschis votul. Avem nevoie de o majoritate absolută aici. S-a închis votul. 64 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 2 abțineri. Iată că avem o amplă majoritate. Încă o dată, felicitări și mult succes în negocieri. Și am să predau ștafeta colegii Marita Ulscoc pentru următorul vot. Okay, then we'll start with the second voting list, uh, starting with... Începem atunci cu amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 113 caduc, nu, nu e caduc, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic 114. And the vote is now closed. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116. Verificăm amendamentul 116. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul E pentru, pe pagina 3, pentru, împotrivă, abțineri. Nu mă mai urmăriți, văd. Deci compromisul pe pagina 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul QA. Pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 127. In favor. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul de pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O sută douăzeci și nouă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 131 de la 131 până la amendamentul ICO 7 devin caduce, ajungem la compromisul F pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 145 pentru, împotriva, abțineri, cred că a fost respins. Verificăm însă. Amendamentul 145. S-a deschis votul, s-a închis. S-a adoptat o diferență de 3 voturi. Amendamentul 146 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 147 pentru, Împotriva. abțineri respins. Amendamentul 148 Votăm amendamentul 148 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic ca să fim siguri. S-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. Diferența e de 6 voturi. Amendamentul 150. Nu, 149 falls. we go to 150. We go to 150. One amendment 150, those in favor. Amendamentul 150 pentru, împotriva, abțineri. Nu pot să-mi dau seama, nu părea ridicați mâna. Haideți încă o dată. 150 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 152 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 154 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 154. S-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. Compromisul V pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 157 pentru, împotriva, abțineri respins. Amendamentul 158 pentru, împotrivă, abțineri Respins. Amendamentul 159. Vreți să verificăm 158? Bine. Amendamentul 158. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendment 159. Amendamentul 159 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul IMCO 6 pentru, împotrivă. Nu prea ridicați mâna. Încercăm IMCO 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 161 pentru, împotrivă, obține respins. Amendamentul 162 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 162. S-a închis votul. se adoptă cu 67 de voturi pentru, însă doar 5 persoane ridicase rămână, poate 8. 160 pentru, împotrivă, abține respins. Amendamentul 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 165 e caduc, compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la amendamentul 171 de pe următoarea pagină. Eu vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm cea a doua parte. La 171 s-a deschis votul. S-a închis. Amendamentul 172 pentru, împotrivă, abțineri. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 178 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul la 178, respins cu o diferență de un vot. 183 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și ajungem la amendamentul 188 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 189 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 191 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 192 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 193, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Cea a doua parte îi devine caducă și trecem la amendamentul 194, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195, cu amendament oral, pentru, acest amendament oral? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 197 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 198, tot amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 199 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G. J, uh, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 209 pentru, împotrivă, verificăm 209. S-a deschis vocea. S-a închis votul. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 200... 219, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acea a doua parte, cea a doua parte, la 219, pentru, împotrivă, abțineri, Cred că a fost respinsă. Amendamentul 220. Pentru. Potrivă respins. 221. Avem listă de vot. 221 pentru, împotriva, obținerii se adoptă. Amendamentul 222 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 233, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm și cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, verificăm 100. 220, 233 s-a deschis lotul. Cea a doua parte. La 233 s-a închis votul. Respis, cu o diferență de 4 voturi. 224 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 200 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 230 ă, trebuie spus la vot pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 230. S-a deschis votul, s-a închis votul. respins cu o diferență de un vot. Amendamentul, ultima parte la 230. Ultima parte la 332. Împotrivă. Abțineri. Nu-mi dau seama. Votăm. Ultima parte la 232. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respinsă cu 3 voturi. 236. Prima parte e caducă. Deci votul de last, but I mean, you voted dat. Yeah. Okay. Ok. It's to be voted those in favor. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 233 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 234 e caduc. Nu, trebuie votat pentru împotrivă la 234 respins. Bine, verificăm vot electronic la 234, s-a deschis votul. S-a închis, se adoptă diferența de 10 voturi. Amendamentul 235 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 228 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul e caduc. Trecem la amendamentul 246, pagina 22. 246 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm însă 247. S-a deschis votul, s-a închis, se adoptă. 250 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 e caduc și trecem la amendamentul 252 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 255 pentru împotrivă abțineri verificăm 255. And the vote is open and the vote... S-a deschis votul, s-a închis. Respins cu o diferență de un vot. 253. 253 pentru. Îl votăm. 253 pentru. Împotrivă, abține, respins. 254 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 257 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 258 și 259 nu sunt caduce, deci le votăm. 258 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 259 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 260 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 261 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 262 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 263 e caduc, 264 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost adoptat, aș zice eu. Bine, verificăm 264, s-a deschis votul. S-a închis votul acum. Se adoptă 46 de voturi pentru. Compromisul M pentru. Uh, abțineri se adoptă 269. Vot pe părți, prima parte pentru. Abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă. Verificăm la partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 52 de voturi pentru. Amendamentul 273 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 274 pentru, împotriva abțineri respins. 200 77 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 278 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 279, 280, mă scuzați, 280 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 281 și 282 sunt caduce. Votăm 283 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 284 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost adoptat. 285 pentru, împotrivă, abțineri, verifică 285. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu 64 de voturi. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 288 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 289 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 289, verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. 290 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul N pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la IMCO 11, a doua parte, pagina 27, pentru, împotrivă, abțineri. Din nou votăm pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 300 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 300. S-a deschis votul. S-a închis. 45 de voturi pentru. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul 315. pe pagina 30. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 216 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 317 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 318 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 319 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 332. 332 pe pagina 32 pentru, împotrivă, abțineri, cred că s-a adoptat. Verificăm 332. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 35 de voturi pentru diferența de 5 voturi. Amendamentul 335 pentru, împotrivă, abține, respins. Verificăm amendamentul 335. S-a deschis votul. Acum botul s-a închis. Respins cu o diferență de 5 voturi. 338. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 343. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 300, 406. Pentru, 346, mă scuzați, pentru, um, se adoptă. Amendamentul 347 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 347 prin vot electronic. Is open. A deschis votul, s-a închis. Se adoptă. Uh, amendment Amendamentul 342 pentru, potriva, obține respins. 350 pentru, potrivă, abțineri, respins. Compromisul T pentru, potrivă, obținere se adoptă. Și apoi amendamentul 358 pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. 359 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 363 pentru împotriva abține respins. 364 pentru împotriva abțineri se adoptă. 366 pentru potrivă obțineri se adoptă. 367 pentru potrivă abținere respins. 368 pentru potrivă abținere. Se adoptă, da. pagina 37, amendamentul 375, pentru, împotriva, obțineri. Verificăm 375 deschis. Se adoptă 376 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 377 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 379 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul R pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Mergem mai departe. 3, 8, 9, pagina 39 la mine, pentru, potriva se adoptă, 390 pentru, potriva abținere se adoptă, 391 pentru, potriva abținere se adoptă, 392 pentru, potriva abținere se adoptă, 393 pentru împotriva abținere se adoptă. 394 pentru împotriva abțineri se adoptă. 395 pentru împotriva abțineri se adoptă. 396 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul S pentru împotriva țineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 407 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U pentru împotriva abțineri se adoptă. 413 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 414 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 415 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 416 cade, 417 pentru, potrivă, abțineri se respinge. ...421 pentru, potrivă, abținere, respins. 418 pentru, potrivă, abținere, respins. Verificăm 418, am deschis votul. Votul s-a încheiat respins. 419 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 420 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 422 pentru, împotriva se adoptă. 425 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 426 pentru, potriva abținere se adoptă, verificăm 426, deschidem votul, închidem votul, respins 43 de voturi împotriva. IMCO 13, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul X pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și apoi mergem la compromisul Y. Pagina 44 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 445, pagina 46, amendamentul 445 pentru potriva abțineri se adoptă, 446 pentru, împotrivă, abțineri respins, 447 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 449 pentru potriva abțineri. Verificăm 449. Deschidem votul, închidem, votul de respins, cu 63 de voturi împotrivă, 450 pentru, potrivă abținere, respins, 451 pentru, împotrivă, respins, 452 pentru, împotrivă, abținere, respins, verificăm 452. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă 39 pentru 453 pentru împotriva abțineri. Cred că respins. 454 cade, 455 ca... nu? Votăm 455 pentru. 455 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 456 pentru, potriva abțineri se adoptă, 457 pentru, potriva verificăm, 456 spune doamna președinte, e 457. Verificăm așadar 457. Deschidem votul. Închidem votul. Respins cu 4 voturi diferență. 459 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 460 pentru, împotrivă, abțineri respins. 464 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Mai încercăm o dată. 464 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 472 pentru, împotriva, abțineri, respins. 475 pentru, împotriva, abțineri, respins. 476 pentru, împotriva, abțineri, respins. 477 pentru, Verificăm 476. Verificăm 476. Deschis votul. Închis. Respins. 477 pentru împotriva abțineri se adoptă 474 474 cade. ...478 pentru... Trebuie să votăm pentru, împotriva, abținere. Se adoptă. 479 cade, 480 pentru, potrivă se adoptă, 481 pentru, împotriva abțineri se adoptă, verificăm 481, deschis, închis, Respins. 482 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 483 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 484 pentru, împotrivă, verificăm. 484 Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă 72 de voturi pentru. Patru șapte următorul. Patru șapte pentru. Potriva. Abțineri se adoptă. Patru opt pentru. Potriva. Abțineri se adoptă. 489 pentru, potrivă, abțineri, respins. 490 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 491 pentru, potrivă, abțineri, respins. 491. Amendamentul 492 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 4, 9, 3 pentru, potrivă, abțineri. Verificăm. Deschis. Votul s-a încheiat adoptat cu 40 de voturi pentru, 494 pentru, împotrivă, ține respins, 495 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. patru nouă șase cade patru nouă șapte Votăm 497 pentru, potrivă, abținere. Adoptat. 498 pentru, potrivă, se adoptă. 499 pentru, potrivă, abținere, respins. Amendamentul 500 pentru, împotriva, abțineri, Verificăm amendamentul 500. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 501 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 502 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă, 503 pentru, potriva abțineri se adoptă, 504 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 505 pentru, potriva abțineri se adoptă, 506 pentru, potriva abțineri se adoptă, 507 pentru, potriva abțineri respins, Să punem la vot 508 pentru Potriva abțineri se adoptă. 509 nu urmează 511 pentru împotriva abțineri se adoptă 512 pentru Potriva abțineri se adoptă 513 pentru împotriva abțineri respins. IMCO 1 pentru împotriva putem uh, vota cele patru alineate IMCO Nu, îl luăm totuși pe rând. 1, încă 1, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, încă 1. Închidem votul. Se adoptă IMCO 2 pentru potriva abțineri se adoptă, IMCO 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 4, 5, scuze, se adoptă. Citările, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 cade. 4. Cine pentru? Potrivă. Obțineri se adoptă. 6 și 7 împreună. Pentru? împotrivă Obțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9, o ștergere pentru, împotrivă, Respins. Amendamentul 10 pentru împotrivă obținere. Se adoptă 11 pentru potrivă obținere. Se adoptă 12 pentru potrivă obținere. Se adoptă 13 pentru potrivă. Se adoptă 14 pentru potrivă obținere. Se adoptă 15 pentru potrivă obținere se adoptă 16 și 17 împreună pentru potrivă se adoptă 5 și 18 împreună pentru potrivă abțineri se adoptă amendamentul 19 pentru potrivă abțineri se adoptă 21 pentru împotriva abținere se adoptă, 22 pentru împotriva abținere se adoptă, 23 pentru împotriva abținere se adoptă, 24 pentru împotriva abținere se adoptă. Considerentele acum. Amendamentul 25 pentru împotriva abțineri respins, 26 pentru, pentru, împotrivă, mulțumesc, respins, 27 pentru, potrivă, abținere, respins, 28 pentru. Verificăm 27. Deschidem votul, îl închidem. La limită. 28 pentru, împotriva, abținere. Respins. Se corectează președintele, se adoptă. 29 pentru, potrivă, la ținere, se adoptă. numărul 30 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, potrivă, ține respins, 33 pentru, potrivă, țineri. Încă o dată, 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 34 pentru, împotrivă, abțineri respins, 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, potrivă abțineri, se adoptă. 38 pentru, potrivă abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, prima parte, pentru, potrivă abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, țineri, verificăm. Într-o doua parte, deschidem votul, închidem votul, respins. 41 pentru, împotrivă, obține, respins. 42 pentru, împotrivă, obține, respins. 43 pentru, potriva, tineri, se adoptă. Verificăm 43. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 46 pentru, împotrivă, abțineri respins, 47 pentru, împotrivă, abțineri respins, 49 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 49. Deschidem votul. Închidem votul. 72 de voturi pentru. 50 pentru, potriva, abțineri se adoptă. 51 pentru, potriva, abțineri se adoptă. 52 pentru, potriva, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 53 și 55 împreună pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 57. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 58 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 59 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Verificăm 59. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Compromisul A. Cine pentru? Împotriva. Împotriva se adoptă. Și atunci trecem la 68. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 69 pentru. Verificăm 68. Deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Cer scuze. 69 pentru, împotrivă, abține, respins. 70 pentru potrivă ținere respins. 71 pentru potrivă abținere respins. 72 pentru potrivă abțineri se adoptă. 73 pentru împotrivă 73, nu am văzut mâini în aer, reluăm. Amendamentul 73, pentru, împotriva, verificăm 73. Amendamentul 73, deschidem votul, închidem votul, A avut loc o eroare. Reluăm votul. 73 pentru. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă diferență de 7 voturi. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Obțineri se adoptă. Și mergem la amendamentul 81 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. șase pentru împotriva Obțineri se adoptă. 87 pentru împotriva abțineri se adoptă, 88 pentru împotriva abțineri se adoptă, 89 pentru împotriva abțineri se adoptă, 91 pentru împotriva abțineri verificăm 91 deschidem votul Închidem votul. Se adoptă. 51 de voturi pentru. 92 pentru. Împotrivă. Ține respins. 95 pentru. Împotrivă. Țineri. respins. Verificăm 95. Deschidem votul. Respins. 7 voturi. 98 pentru. Potrivă abțineri se adoptă. 99 pentru. Potrivă abțineri se adoptă. 100 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 101 pentru. Împotrivă abțineri, respins. Verificăm 101. Deschidem votul, închidem votul, respins. 102 pentru, Împotrivă abțineri, se adoptă. 103 pentru, Împotrivă abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 108. Deschidem votul. Închidem votul. 62 voturi împotriva. 109 cade. 96 și 110 sunt identice pentru împotriva. Țineri se adoptă și 104 și 111 împreună pentru potrivă se adoptă. Vot final pe raport, întregul său raport. Deschidem votul. Se închide votul. 59 pentru, 4 împotrivă, 11 abțineri. Mulțumim doamnei Drabaiova. Mulțumim pentru munca depusă.